we printing in English? So, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Cei care își doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă, însă să o facă repede și în liniște. So, Let me now welcome... Îi urez așadar bun venit domnului Kun Vărfacă, Managing Director pentru Africa la Serviciul de Acțiune Externă, SAE, și este invitat să ne informeze în, privința situației din Etiopia, Sudan și Sudanul de Sud. Domnule Verfacă, vre vrem să ne spuneți mai multe despre ce s-a întâmplat în ultima vreme în aceste țări. Dumneavoastră Uh, odată ce a luat uh, uh, a ajuns la poziția de prim-ministru, domnul Abiy Ahmed, în aprilie 2018 a lansat o serie de reforme remarcabile, dar din păcate problemele persistă. Și a fost și o tentativă de lovitură de stat în ultima lună. Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră situația și în privința alegerilor ce vin și în privința momentului delicat prin care trece Etiopia și sprijinul pe care îl putem um, acorda. Sudan, în această privință s-a discutat la un ultimul Consiliu de Afaceri Externe. V-am rugat să ne oferiți mai multe informații, mai ales după misiunea finlandeză acolo. Domnule Verfache, aveți cuvântul doar 15 minute pentru că apoi așteptăm vizita uh, premierului din Republica Moldova, doamna Maia Sandu. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitația lansată SEAE de a participa și de a discuta pe tema Africii. Africa a devenit un punct prioritar pe agenda Uniunii Europene și pe agenda Parlamentului European și, evident, pe agenda Comisiei dumneavoastră. Și asta datorită abordării Uniunii Europene din ultima vreme. Anul viitor la finele anului viitor, UE va găzdui următoarea următorul summit UE-Africa, care va avea loc aici la Bruxelles, va fi un moment important pentru a consolida noua abordare și noua abordare politică care se bazează pe interesele comune pe care le urmărim de la ultimul summit încoace, summitul de la Abidjan. Și apoi uh, alianța propusă și dimensiunea politică a relațiilor noastre, dar și în domeniul securității, a dimensiunii legate de climă, de migrație și faptul că um, Africa este un leagăn al um, uh, relațiilor bilaterale. Regiunea Cornului Africii despre care mi-ați, dorit să vorbe- mi-ați cerut să vorbesc mai mult. Împreună cu Sahelul, această regiune este cea în care Uniunea Europeană și uh, politica de acțiune externă s-a implicat cel mai mult. Interesele noastre se uh, întrunesc acolo. Am vorbit despre schimbările climatice și despre migrație, dar există și interese economice, accesul liber la Marea Roșie, spre exemplu. Toate acestea au de-a face, bineînțeles, cu chestiunea stabilității și a situației din regiunea Cornului Africii. Țara cea mai importantă este fără îndoială Etiopia țară care este mult prea mare pentru a ne permite să eșuăm. Cu mulți locuitori, o țară în tranziție de la moartea premierului Meles a preluat premierul Mariam, care și-a depus uh, demisia, iar din aprilie 2018 primul ministru este Abiy Ahmed la cârma țării. Este pentru întâia dată că uh, că această uh, țară are un o persoană la cârmă din regiunea Oromo e un pas înainte foarte mare pentru Etiopia. Ați vorbit despre reformele politice și economice foarte importante pe care le-a lansat Abiy Ahmed, a eliberat uh, prizonieri politici, a, mm, dezlă, a, uh, presa este mai liberă, există un acord de pace cu Eritrea și s-au lansat o serie de reforme economice foarte importantă. Prin intermediul acestor acțiuni, Abiy Ahmed a totuși uh, eliberat o serie de forțe greu de controlat și trebuie să se regăsească un echilibru între diferitele regiuni și um, grupuri etnice pentru că există tensiuni etnice între anumite populații, iar ultima ilustrare a acestora și a potențialului de amenințare uh, reprezintă uciderea unor oficiali de nivel înalt din uh, regiunea Omaro, inclusiv uh, șeful comandamentului forțelor armate evenimente de, foarte grave. Uniunea Europeană sprijină primul ministru uh, Federica Mogherini a avut mai multe întruniri cu Abiy Ahmed, atât la Bruxelles cât și la Addis. Și sprijinim pe orice cale putem uh, premierul uh, etiopian pe calea acestor reforme, atât economice cât și politice. În ciclul financiar actual avem 1,6 miliarde de euro investiți în Etiopia pe cooperare în domeniul dezvoltării și la ultima uh, uh, uh, misiunea comisiei s-a hotărât, hotărât suplimentarea cu un milion de euro. Din punct de vedere politic, suntem gata, pregătim uh, sprijinul pentru alegeri și discutăm cea mai bună cale cu autoritățile locale. În privința situației umanitare, mm, tensiuni, situația tensiunilor este una critică. Mai mult de un milion de persoane au fost strămutate în intern, deci e vorba de o serie de mm, provocări foarte mari și trebuie să găsim echilibrul atât de necesar, pentru că există presiuni foarte mari și, uh, bineînțeles, și politicile au o influență asupra situației persoanelor strămutate în intern. În privința Sudanului, luni am găzduit întrunirea prietenilor Sudanului Um, ca urmare a discuțiilor la nivelul Consiliului de Afaceri Externe. Într-adevăr, a existat o misiune finlandeză în regiune. Sudanul oferă o posibilitate, are o posibilitate aproape de o dată în viață de a repune lucrurile pe făgașul cel bun. fost, a fost o încercare de lovitură de stat în aprilie. Au fost uh, demonstrații pașnice din partea populației. Deci, uh, posibilitatea este una enormă. A fost uh, consemnată o declarație politică de către opoziție și putere, dar avem nevoie de un document constitutiv înainte de instituirea unui guvern de tranziție va fi un proces de tranziție extrem de complicat, fără îndoială. Vrem să, ca această tranziție să fie una cârmită de către uh, uh, civili, dar există și un aparat militar și paramilitar uriașe care se vor implica, deci trebuie să ne asigurăm de un echilibru, un lucru ce nu va fi fără îndoială unul ușor. mai ales uh, date fiind și investigația atacurilor din 3 iunie, care a dus la pierderea atât de multor vieți umane în Khartoum. Așteptările din partea populației sunt uriașe. Uh, situația economică este destul de gravă, date, dat uh, fiind perioada îndelungată de proastă gestionare, pierderea veniturilor din Țiței, din Sudanul de Sud, și, fără îndoială, este nevoie de o plasă de siguranță din punct de vedere social. Perspectiva pe termen lung este cea a datoriei, 60 de miliarde de dolari. Evident, această datorie trebuie să fie soluționată. Bun, ce a făcut Uniunea Europeană? Acțiuni politice foarte puternice. Pekka Visto, premiera Finlandei, precum și înalta reprezentantă a UE, Federica Mogherini, s-au implicat în acest proces foarte activ. Ideea este de a sprijini Uniunea Africană și procesul de mediere la nivelul Etiopiei, dar și um, în ceea ce privește relația cu statele din Golf, care au un rol foarte important de jucat, crucial chiar. Trebuie să găsim o soluție politică, pentru trebuie să sprijinim uh, societatea civilă și pentru a asigura echilibrul, dar și pentru a conlucra în domeniul economic. Pentru că s-au mobilizat deja finanțări uh, foarte mari pentru a sprijini Sudanul, finanțări care ar trebui acum să fie canalizate în mod deschis pentru tranziția democratică. Iar întrunirea prietenilor Sudan, Sudanului de luni ea îi va duce la oaltă și țările din Golf și cred că ne va fi de ajutor pentru a ne atinge obiectivele uh, de stabilitate și care vizează instrumentele pentru regiune. Cel mai greu va fi să facem fața așteptărilor care se manifestă din partea populației când vine vorba de stabilitate, democrație și prosperitate. V-am spus, acest proces va fi unul foarte dificil și cronofag și este foarte clar că situația este complexă, însă Uniunea Europeană este gata să joace rolul împreună cu colegii de la Defco. Lucrăm pe un pachet de sprijin care nu se ridică la sumele acelea de miliarde date sau promise de statele din, membre, de statele din Golf, însă sperăm totuși că ele vor ajuta pentru a atenua îngrijorările populației și pentru a ajuta guvernul de tranziție în mod țintit, inclusiv pentru a organiza alegeri peste trei ani. În sfârșit, în legătură cu Sudanul de Sud, câteva cuvinte. Putem spune că aici avem de-a face cu o situație mai puțin fericită de când a avut loc uh, secesiunea în 2011, această țară nouă a cunoscut mereu uh, război uh, civil. În 2018, în septembrie, s-a reînnoit uh, acordul de încetare a focului, a fost apoi încălcat, în acest moment este respectat, însă bineînțeles că președintele Savakir, ca lider politic și opoziția, nu au o relație de încredere. Există foarte multe jocuri politice care se petrec și asta înseamnă că nu avem un guvern uh, de uniune care să poată să reconstruiască țara. Noi uh, sprijinim uh, Uniunea Africană și avem și o misiune și sprijin financiar pentru ca acest acord să fie implementat, deci acord de a focului, însă pentru ca lucrurile să meargă trebuie să fim convinși că părțile la acord sunt convinse că se poate face ceva și atunci vă dăm, vom da drumul la, la bani. Asistența umanitară, bineînțeles, în această țară, Sudanul de Sud, este esențială din perspectiva acțiunilor UE în această regiune. Domnule președinte, mă opresc aici și aștept întrebări, bineînțeles. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Verfaken. Acum avem uh, timp pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă rog să nu depășiți prea mult timpul alocat. Începem domnul, doamna Zovco de la PP. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această imagine de ansamblu pe care ne-ați oferit-o legătură cu Etiopia, Sudan și Sudanul de Sud. Domnul Neven Mimița și doamna Mogherini s-au dus în această regiune, ne-ați spus, într-o uh, delegație. Uh, Vreau să vă întreb uh, ce facem. Uh, pe de o parte avem ajutor financiar masiv pe care le investim în Africa. Pe de altă parte există oare posibilități și indici de măsurare a eficacității acestor ajutoare și sunt oare, sunt oare acești indicatori uh, luați în calcul apoi în relația noastră Acordul de pace din Sudan, credeți că el va rezista până la următoarele alegeri? Care ar fi previziunile dumneavoastră? Mulțumesc, doamna Arena de la Socialiști Democrați. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare în legătură cu Etiopia. Într-adevăr, ați subliniat progresele care au fost uh, registrate în ce privește drepturile omului, dar și în ceea ce privește organizarea alegerilor care vor avea loc în 2020. Președinta Comisiei Electorală este o fostă opozantă care are, bineînțeles, un profil uh, un pic atipic, însă vă întreb totuși ce se întâmplă totuși cu componența acestei comisii electorale care va fi foarte importantă având în vedere alegerile care uh, îi așteaptă în 2020. Mulțumesc, domnul Nart de la Renew Europe. Mulțumesc, David. În primul rând, doresc să mă refer la Etiopia. Aceasta se bazează pe o constituție filozofică care permite uh, dreptul la autodeterminare și este singura țară din, din lume care permite uh, acest lucru, însă practica o reprimă. Ținând cont uh, de ultimele evoluții în Etiopia, care ar însemna explozia uh, generală a societății din Sud, unde vorbim de uh, social ortodox, de musulmani. Ei bine, uh, este foarte dificil să se obțină stabilitatea internă în Etiopia. Iar în ceea ce privește Sudanul și Republica Sudan, Sudanul de Nord, uh, în ceea ce privește independența sa, aceasta a fost reprimată de regimul militar și de aparatul de uh, securitate al Muhabarat. În acest sens, ce se poate face, respectiv Uh, care sunt acțiunile care pot fi făcute, astfel încât uh, acolo să nu mai fie această situație, iar uh, dictatura militară să fie uh, încheiată. Pentru că vorbim aici despre criminali de război, despre oameni care au gen, dus la genocide și aș vrea să știu ce se poate face acolo, astfel încât uh, puterea militară să fie eradicată. În ceea ce privește Sudanul de Sud, ei bine, aici nu este vorba despre o chestiune a alegerilor, ci se vorbește despre un război între triburi, între triburile care există acolo. În acest moment, uh, președintele legitim care a fost uh, propus este în alianță cu uh, cei responsabil din, uh, de evoluția de acolo și are relații cu uh, Africa Centrală. Aș vrea să știu ce se poate face astfel încât aceste lucruri să nu mai continue pe această direcție și populația să fie protejată cu adevărat. Gracias. For the Greens, Frau von Cramon, bitte. Doamna von Cramon, din partea verzii. Um, Mulțumesc, uh, domnule director. În ce privește Sudanul de Sud, doresc să mă refer la acesta, pentru că în 2011 am avut ocazia ca împreună cu ministrul de externe de la vremea respectivă, Westervele, să particip la adunarea ONU care uh, a discutat despre uh, Sudanul de Sud și a fost momentul în care Sudanul de Sud și-a obținut uh, independența. Uh, am avut o discuție interesantă atunci și ni s-a spus că ar trebui să fim atenți la cum vor evolua lucrurile, pentru că ni s-a spus vor avea nevoie de sprijin în continuare și vor avea nevoie de mult sprijin, sprijin robust, pentru că siguranța în țara respectivă nu era încă realizată. Am uh, urmărit lucrurile de la distanță și tocmai aceasta este întrebarea mea. Aș vrea să știu dacă am uh, renunțat prea repede la această țară, respectiv am lăsat-o pe seama autonomiei și independenței pe care a câștigat-o, dar nu ne-am mai preocupat suficient de situația de siguranță din țara respectivă. Poate că ar fi trebuit să oferim un mandat ceva mai solid, mai robust și să ne angajăm ceva mai puternic, astfel încât acest proces de desprindere să fie realizat mai bine. Cea de-a doua întrebare se referă la Etiopia. Aceasta este o țară care pare să fie pe calea cea bună, însă și aici se pune întrebarea întrebarea în ce măsură, pe lângă nevoile de bază, deci pe lângă satisfacerea uh, nevoilor care este oferită de către uh, personalul uh, de ajutor. E bine, în ce măsură putem să oferim și mai mult ajutor prin cooperare tocmai generației tinere, astfel încât acesteia să îi se deschidă perspective mai bune și astfel încât să se dezvolte și economia în țară. Mă refer aici și la știință, la cercetare. Aș vrea să știu în aceste domenii în ce măsură se implică Uniunea Europeană sau ce dorește să facă pe viitor. Vielen Dank, Frau von Cramon. Mulțumesc, doamna Frank Ramon. Domnul Berg, pentru idei. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director. Am o întrebare referitoare la Somalia. Credeți că alegerile electorale regionale care au avut loc în 2019 și uh, cele care au fost planificate pentru 2020-2021 vor avea un uh, efect negativ asupra Etiopiei, respectiv asupra restului regiunii? Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege. Mulțumesc, stimate coleg, domnule Fotiga. Thank you, Chair. Mulțumesc foarte mult, uh, Domnule director, de ceva pe vreme încoace am putut să observăm uh, și să remarcăm faptul că adunările parlamentare din aceste țări uh, nu sunt cele mai reprezentative, ca să folosesc un eufemism, ceea ce nu uh, se întâmplă totdeauna sau în orice caz uh, întâlnirile noastre interparlamentare au fost unele dintre ele de succes, cum ar fi cea de la Abidjan. Ce se întâmplă în cornul Africii? Trebuie să fim mai activi, uh, mai prezenți în observarea alegerilor și nu numai. În al doilea rând, ați putea să ne spuneți mai multe despre evoluțiile în ce privește securitatea uh, și implicarea statelor membre în uh, forțele militare din Uniunea Africană, doamna de la Nueva, de la Guengel. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Verveche. Așa cum am explicat, în Etiopia este un nou prim-ministru care a adus cu sine un proces de pacificare, pacea în relație cu Eritrea și salutăm acest lucru, de asemenea permite protestele și libertatea mass media. Însă au apărut și noi conflicte, după cum am văzut. În acest sfârșit de săptămână au existat conflicte care s-au soldat cu peste 20 de morți. Ne preocupă această situație și, până la urmă, etnia uh, trebuie să fie uh, recunoscută, grupurile etnice trebuie să fie respectate. Aș vrea să vă întreb cum considerați că poate ajuta Uniunea Europeană să canalizeze acest proces uh, mai bine și să evite ajungerea la astfel de situații, cum s-a întâmplat, de exemplu, la acest sfârșit de semană. Iar în ceea ce privește Sudanul de Sud, după un război civil îndelungat, am uh, observat că există un proces de armistițiu și s-au atins două obiective importante. S-a rezolvat uh, conflictul în ceea ce privește frontierele interne și uh, acest lucru este bun, însă nu s-a avansat prea mult, este o uh, prorogare de câteva luni în acest moment, dar din păcate lipsesc mediatorii în acest conflict. Și aș vrea să știu dacă considerați că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai activă în acest proces de mediere și dacă ar trebui uh, ca politica internațională a Uniunii să se axeze și pe această direcție. Iar uh, în detaliu, în ceea ce privește politicile pe care le vom implementa, aș vrea să știu uh, cum uh, vom aborda situația din țările din această zonă, pentru că criza umanitară este în dezvoltare. În ceea ce privește Sudanul, lovitura militară a guvernului care s-a realizat acum mai bine de 25 de ani, a adus un consiliu militar. Forțele armate sudaneze sunt la putere și am observat un punct de inflexiune important pe 3 iunie când uh, forțele guvernamentale au reprimat o manifestare a persoanelor dezarmate. Acestea acesta a dus la peste 30 de persoane care și-au pierdut viața. Aceste evoluții continuă până azi și ne îngrijorează. Bineînțeles că Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și toți ceilalți au oferit sprijin. Însă forțele sudaneze uh, sunt în război cu Yemenul. Pe 27 iulie, aici la Bruxelles, uh, pare să se fie încheiat un acord, uh, iar guvernul Uh, pare a fi condus de către civili, însă trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile. Și da, mi ar plăcea să ne amintim, președintele întrerupe, termina acum, domnule președinte, în 2014 a început un proces și atunci forțele militare sudaneze s-au uh, coalizat și mai bine. Aș vrea să știu dacă Uniunea Europeană uh, consideră că ar avea sens, ținând cont de represiunile din Sudan, să se încheie acorduri similare ca și în trecut. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Domnule Ferfafer, mai avem încă doi vorbitori, dacă nu vă deranjează. Încă doi vorbitori și după aia am terminat cu lista. Nu, trei. Domnul Mixer, doamna Beno și domnul Pate. După care am încetat, uh, domnul Mixer, mulțumesc foarte mult. Ați putea să ne dea mai multe detalii în legătură cu relațiile politice între țările din regiune, uh, mai ales când vine vorba de resursele acvatice și hidraulice, hidrice, mă scuzați, ale fluviului Nil între diferitele țări din regiune. Care ar fi situația actuală și disputele respective? Mulțumesc! domnul Benner cu un nou prim-ministru britanic astăzi, dar nu o să-l menționez pe Boris. Noi am trimis o scrisoare, o, deci o scrisoare, ceva în scris în ceea ce privește finanțarea UE pentru controlul migrației și procesul de la Khartoum. Anumite organe de media spun că în mod indirect milițiile vor primi niște bani ca și contractori pentru a furniza anumite servicii. Alții spun că aceștia ar fi implicați în traficul de migranți, pe care de fapt ei ar trebui să-l controleze. Comentați, uh, se poate, am trimis ceva în scris, încă aștept răspunsul în ceea ce privește apoi uh, acordul de împărțire sau de a puterii. Mă refer la uh, de galoși, la galoși și dacă este respectat acest uh, acord sau nu. Am petrecut anul trecut câteva săptămâni în Etiopia și am vorbit cu foarte mulți tineri, foarte mulți cu diplome universitare. Foarte mulți uh, sprijină direcția pe care a apucat-o sistemul din Etiopia. Pe ei nu interesează uh, ce face un Europeană, pe ei interesează alt tip de conflicte, nu teritorial, ci e vorba de mozaicul de minorități teritoriale um, din care este compusă Etiopia și conflictele posibile între aceste grupuri. Acum, domnul Pat Urmas. Mulțumesc foarte mult. Interesul Uniunii Europene este clar ca Tribunalul Penal Internațional să fie cu adevărat respectat ca instituție. E clar că domnul Al-Bashir de ani de zile ar fi trebuit să compară în fața acestei instanțe. Credeți oare că în viitorul apropiat chiar se va întâmpla acest lucru? Sunt șanse? Și poate oare Uniunea Europeană să joace vreun rol pentru a încuraja pe noi lideri din Sudan să se conformeze cu cerințele sau solicitările Tribunalului Penal Internațional. Mulțumesc. Foarte multe întrebări. Domnule Ferfacăr, aveți cam 10 minute. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să le grupez și cred că o să iau țară cu țară, e cel mai bine așa. În ceea ce privește Etiopia, Ce se întâmplă în această țară se va întâmpla tot mai uh, mult în alte părți de pe acest continent. E vorba de generațiile tinere care se vor implica și mai, tot mai mult în economie și în politică, mergând către societăți tot mai inclusive. Mai mult decât atât, însă Etiopia este o țară foarte complexă din pricina istoriei sale, a sistemului său federal, a mozaicului de etnii care o compun și știm că anumite minorități doresc un anumit statut în acest context. S-a întâmplat asta și în alte țări, cum ar fi Sudanul, însă toate trebuie făcute respectând Constituția. Unii vorbesc chiar despre un referendum. Etiopia se confruntă actualmente cu o situație foarte critică. Primul ministru este plin de bună intenție, a inițiat o serie de reforme, însă există o serie întreagă de uh, frâne și obstacole din partea generațiilor mai uh, mai bătrâne și din partea altor uh, grupuri etnice care se opun. Trebuie găsit un echilibru. Uniunea Europeană este foarte implicată în acest context. Am spus că avem 263 uh, de milioane de mm, euro uh, care sunt uh, dedicați specific reformelor întreprinse de către primul ministru și primul ministru va trebui tocmai să arate populației că se dă rezultatele apar după aceste reforme și că există speranțe în viitor, iar sprijinul nostru financiar este legat clar de agenda și ritmul acestor reforme, deci ca banii aceștia să servească sau să declanșeze o serie de reforme necesare. Iar uh, pe partea politică avem și sprijin uh, țintit pentru alegeri, pentru societatea civilă, pentru dialogul interpartinic discutăm cu noua comisie electorală și cu președintele acesteia ca să vedem ce se poate face. Bineînțeles, vom vedea dacă vom primi invitația, ne vom prezenta ca uh, și observatorii acestor alegeri, o misiune din partea UE, ne uitând, bineînțeles, uh, observațiile făcute de celelalte misiuni de observare a alegerilor în trecut, de care nu trebuie să uităm. Deci avem o serie întreagă de elemente la dispoziție. Există, bineînțeles, riscuri în această situație, dar și o serie întreagă de oportunități majore. Ideea este de a-l sprijini cât mai mult pe primul ministru și ca el să poată să depășească orice fel de problemă. Pe mai mult decât atât, ce se poate face și mai mult pentru Etiopia este important uh, și contextul uh, regional. Există foarte multe legături uh, și conexiuni politice, de transport, economice în această regiune. Toate acestea și în sluj- slujba securității regiunii. Și asta se exprimă în dialogul la nivel de ministru de externe, Lunare, care ne spun și care sunt nivelurile de investiții necesare în, uh, în această regiune, așa cum facem și pentru Sahel. În orice caz, iată ce facem pentru a spori cooperarea regională, pentru a aprofunda. În ceea ce privește Sudanul, s-au pus multe întrebări, ce se va întâmpla, când se va întâmpla, ce se poate face, ce poate face Uniunea Europeană mai mult și mai bine. Bineînțeles că noi uh, sprijinim uh, toate acțiunile de mediere din partea Uniunii Africane și există multe astfel de inițiative. Acestea au dat rezultate deja și nu putem decât să sperăm că asta se va întâmpla și în viitor cu sprijinul nostru. La Cartum uh, s-au deplasat și Federica Mogherini și uh, ministrul finlandez, s-au transmis astfel semnale și la nivel politic și la nivel uh, militar pentru a uh, ajuta la găsirea unei soluții rapide. Noi dorim ca tranziția să fie scurtă și să nu existe alte obstacole care se manifestă. Așadar, sunt multe de făcut, iar noi ne jucăm rolul care ne revine pe deplin. Oare forțele militare vor permite aceste evoluții pozitive? Aici important va fi, importantă va fi coeziunea guvernului uh, civil există tot mai mult uh, ideea împărtășită, cum că putem să implicăm în acest proces și țările din Golf, mizând pe stabilitate și pe democrație. Țările din Golf înțeleg tot mai mult că nu dacă nu se răspunde la așteptările legitime ale poporului sudanez, nu poți să faci mare lucru în materie de stabilitate. Deci lucrăm și cu țările din Golf în acest sens și, bineînțeles, trebuie ca și forțele militare să înțeleagă că trebuie cumva să cedeze din puteri și să permită o tranziție către autorități uh, civile. Există, bineînțeles, mai multe uh, miliții și facțiuni uh, uh, de menținerea ordinii trebuie discutate și cu ele. Important este ca totuși tranziția aceasta să înceapă și să se pună bazele procesului electoral care trebuie să fie unul credibil. Iar rezultatele să fie cele pentru care a votat poporul sudanez. Bineînțeles că doar împreună vom putea să obținem aceste lucruri în Sudan, uh, migrația și așa mai departe sunt teme absolut esențiale pentru noi. Aș mai dori să spun câte ceva în legătură cu ceea ce s-a spus despre sprijinul nostru față de uh, miliții și față de forța rapidă de reacție. Acestea sunt uh, exemple clasice de vești false, fake news. Vreau să vă spun pur și simplu că nu se dă nici o finanțare astăzi din partea Uniunii Europene către, arma, uh, către guvern sau sesiuni de formare sau altceva uh, către guvernul militar uh, de la Khartoum, într-un fel sau altul. Bineînțeles, noi avem acele walk, centre regionale care ne ajută într-o mai bună migrație a, mai scuzați, gestionare a migrației și avem și un uh, punct de sporirea capacităților uh, administrative în acest sens, dar vreau să vă spun că în niciun fel milițiile sau forțele militare din Sudan Uh, nu sunt finanțate, sprijinite de către Uniunea Europeană. Și ultimul subiect în legătură cu Sudanul de Sud, uh, am fi putut să facem mai multe, se pot face mai multe. Mulți dintre dumneavoastră ați uh, spus că, într-adevăr, secesiunea a fost prost pregătită sau, mai bine zis, nepregătită și uh, Luptele la, pentru putere și tensiunile etnice din Sudanul de Sud s-au manifestat și generalizat. Acum noi exercităm presiuni uh, asupra părților, suntem implicați în mediere. Sunt, bineînțeles, multe de făcut, mult mai multe în ceea ce privește reconcilierea la firul ierbii uh, și trebuie făcute mai multe, însă e nevoie de transparență financiară și de angajament din partea liderilor. Acestea sunt necesare Cred că am eh, răspuns la majoritatea întrebărilor și dacă nu, mai încolo voi fi la dispoziție. Thank you, Mr. Fafacă. Mulțumesc, domnule Ferfacă, pentru toate observațiile dumneavoastră cu privire la regiune. Dragi colegi, bineînțeles că depinde de coordonatori să decidă la una dintre următoarele ședințe ale coordonatorilor, însă vă sugerez să organizăm o misiune AFET uh, în această regiune în 2020 sau eventual 2021. Planificaserăm și în ultimul mandat să facem o misiune în Etiopia. Nu am ajuns să facem acest lucru, dar uh, cred că ar trebui să ne organizăm în acest sens. Mulțumesc așadar uh, pentru prezența dumneavoastră, o cooperare foarte bună și ați distribuit aceste broșuri Uniunea Europeană și partenerii naturali uh, din Africa uh, sunt doar în limba franceză, dar presupun că da, le vom transmite și în limba engleză în format electronic. Printurile în limba engleză fusese epuizate, dar cred că și acesta prezintă un uh, overview foarte bun. Au fost elaborate împreună cu uh, personalul nostru și arată care este amploarea relațiilor cu continentul african. Mulțumesc și fără să mai pierdem vremea, trecem la următorul punct și o salutăm pe excelența sa, doamna Ladies and gentlemen, dear colleagues, please be seated now. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, vă rog să luați loc pentru că trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Stimați colegi, avem mereu onoarea de a saluta oaspeți alături de noi, dar astăzi este o mare plăcere și onoare și aș dori să-i urez bun venit doamnei Maia Sandu, Noul prim-ministru al uh, Republicii Moldova se află alături de noi pentru un schimb de opinii. Bună dimineața! Bun venit! Este o mare bucurie să vă avem alături de noi și de asemenea este o onoare. O onoare pentru că atât de mulți colegi în ultimii ani la această comisie din partea diferitelor grupuri politice au urmărit evoluțiile din țara dumneavoastră. Adesea cu mare îngrijorare. Maia, de câte ori nu am purtat dezbateri la Parlamentul European, la plenara de la Strasburg, unde avea putem să vorbim despre vreo veste bună. Și acum, ca urmare a transferului pașnic de putere care a avut loc în ultimele luni în Moldova, sub leadershipul dumneavoastră, e bine, după toate acestea, sunteți aici la Bruxelles pentru a vizita Parlamentul European. Această comisie a trimis deja o delegație din, formată din trei membri uh, la Chișinău uh, în iunie pentru a vă sprijini. A fost uh, condusă de Heidi Hautala și, de asemenea, primul Reșan, a fost pe teren alături de Heidi Hautala standardele democratice și angajamentele, uh, lupta împotriva corupției, uh, instaurarea statului de drept, toate acestea sunt obiective cheie ale noului guvern. Progresul este esențial pentru a îmbunătăți relațiile între Uniunea Europeană și Moldova, atât la nivel politic, cât și în ceea ce privește uh, asistența. Și sunt convins că uh, toate aceste lucruri vor fi posibile în viitorul apropiat și că se vor vedea rezultatele. Încă o dată salutăm faptul că în calitate de prim-ministru, uh, ne-ați vizitat. Aveți cuvântul, excelență. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, uh, stimate domnule președinte, domnule McAllister, stimați membrii ai Parlamentului European. Sunt onorată să fiu primul lider străin care să se adreseze onorabilor membri ai Comisiei AFET după alegerile Parlamentului European care au avut loc în mai. Este o ocazie bună pentru a avea un schimb de opinii deschis cu privire la Moldova, pentru a discuta prioritățile noastre imediată și, de asemenea, pentru a discuta despre agenda pe termen lung pe care și-a propus-o guvernul. Parlamentul European a fost uh, un critic vocal al fostului regim regimul condus de oligarhul Plahotniuc. Fostul guvern a respectat puține reguli, dacă a respectat vreunele. A capturat instituțiile guvernamentale, a existat corupție, contrabandă, anularea arbitrară a alegerilor, de deci decizii politice ale Curții uh, Supreme, care se opuneau oricărei logici și faptelor, persecutarea oponenților politici și hărțuirea societății civile și a administrației publice locale, a mass media independentă, au avut loc atacuri asupra mediului de afaceri, e bine, toate acestea erau realitatea tristă a Moldovei. Așa se întâmplau lucrurile în Moldova până acum câteva săptămâni. Toate acestea au fost uh, ascunse de o retorică pro-europeană în care puțină lume credea, în care uh, lumea credea, dar puțini îndrăzneau să uh, facă față acestei provocări. Parlamentul European întotdeauna a făcut referire la aceste probleme, vizim corupția în uh, Moldova. Evaluările dumneavoastră, sprijinul dumneavoastră ne-au ajutat pe noi, uh, poporul moldovean, care credeam în democrație, să supraviețuim și să continuăm să ne luptăm pentru libertate. Și vă suntem recunoscători pentru acest lucru. Prezervarea regimului oligarhic după alegerile parlamentare din februarie a fost uh, unul dintre cele mai proaste rezultate posibile, pentru că uh, condamna Moldova să rămână într-o zonă gri fără democrație și fără niciun fel de evoluții, iar uh, oamenii își pierdeau încrederea și speranța. Mulți dintre ei uh, plecau din țară. Avem nevoie de o coaliție a forțelor politice cu uh, în care s-au reunit forțe politice opuse pentru a da jos acest regim. Aceste partide s-au reunit pentru că Moldova era în cădere liberă și avea nevoie de asistență de urgență. Moldova pe care a părăsit-o Plahotniuc uh, și moștenirea sa trebuie să fie reconstruită aproape de la zero. În prezent, pas cu pas, curățăm administrația publică. Îi urmărim pe cei care au furat uh, fonduri publice, au spălat bani prin uh, curțile și băncile moldovene și cu toții vor avea de-a face cu justiția. Obiectivul principal al Moldovei și al guvernului moldovean este să scoată țara din disperare. Dorim să creăm un parchet independent și funcțional, de asemenea să construim instituții guvernamentale care să răspundă nevoilor cetățenilor, să luptăm împotriva corupției și să uh, stabilim procese juridice corecte, să oprim contrabanda și uh, extracția de venituri ilicite din companiile publice. De asemenea, dorim ca uh, piața să se deschidă și să ne deschidem către o competiție corectă în lumea afacerilor și să uh, revitalizăm uh, sectorul educațional. Toate acestea sunt obiective ale guvernului actual moldovean. Pe scurt, avem uh, o provocare importantă în fața noastră. Dorim să creăm un cadru al administrației publice funcțional și democratic care să servească cetățenii și să nu permită recapturarea sa să existe acea separare a puterilor executivă, legislativă și judiciară și să nu mai existe putere oligarhică și interese politice ale oligarhilor care să fie uh, respectate. Acesta este uh, numitorul comun pentru cetățenii moldoveni, indiferent de limba pe care o vorbesc sau de uh, uh, situarea geopolitică. Avem nevoie să aprofundăm reformele de administrație publică. Avem nevoie ca aceasta să devină mai eficientă, mai profesională și, de asemenea, mai prietenoasă cu cetățenii. Trebuie să uh, reîncepem uh, și să regândim finanțările, să uh, regândim sistemul de sponsorizări. De asemenea, abordăm problema contrabandei care are loc prin Transnistria și trebuie să ne gândim la toate provocările uh, cu care se confruntă din această cauză Moldova și Ucraina. De asemenea, ne aflăm în fața atribuției importante de a uni oamenii care au fost divizați uh, de-a lungul timpului. Implementarea acordului de asociere și a acordului de asociere uh, și de liber schimb cuprinzător, care a fost înghețat de fostul uh, guvern, este un punct important pe agenda noastră. Vom urmări toate aspirațiile europene, pentru că dorim să devenim un partener previzibil și de încredere pentru cetățenii noștri și pentru partenerii cu care vom lucra. Nu vom ascunde problemele, le vom aborda și dorim ca dumneavoastră să vedeți Moldova cu alți ochi decât o faceți până acum. Dorim să o vedeți ca pe o țară care dorește să fie la standardele țărilor europene, nu în ceea ce privește retorica, ci în ceea ce face zi de zi nu uh, ne vom juca la nivel geopolitic și nu vom face promisiuni irresponsabile. Interesul național și nu cel personal va fi cel care va conduce agenda noastră politică. Vom uh, restabili parteneriatul nostru strategic cu România și Ucraina. În relațiile cu Rusia, am uh, reînceput dialogul care fusese redus la zero de către guvernul anterior. Acest lucru nu era normal, ținând cont de uh, multele aspecte pe care le avem pe agenda comună, inclusiv uh, comerțul bilateral care se blocase. Însă, dorim să ne protejăm interesele naționale. Vom continua să insistăm asupra retragerii forțelor ruse din de pe teritoriul suveran al Moldovei. Nu vom accepta federalizarea Um, ca o soluție a conflictului trans, din Transnistria și vom continua negocierile politice pentru a obține un statut special pentru Transnistria într-o Moldovă integră din punct de vedere teritorial și suverană. Obiectivul nostru este să transformăm țara noastră, să redăm oamenilor încrederea în țara lor. Și avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene pentru a ne ajuta să ne urmăm acest vis. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamna prim-ministru, pentru cuvintele dumneavoastră, pentru faptul că ați dat curs invitației noastre și înainte de a da cuvântul colegilor pentru a începe acest schimb de opinii, permiteți-mi uh, să salut și alți oaspeți din partea Moldovei. Pe partea dreaptă aș dori să o salut pe să-l salut pe domnul Nicolae Popescu, uh, noul prim-ministru, uh, noul ministru pentru afaceri externe și de asemenea domnul ambasador, domnul Caras, Excelență, bun venit uh, la Comisia AFET. Și acum avem timp pentru un schimb de opinii. Domnule prim-ministru, considerați că este în regulă dacă voi da uh, cuvântul reprezentanților grupurilor politice mai întâi? Dar înainte de a face acest lucru, vă propun să începem, în acest caz, cu președintele uh, delegației AFET la Moldova, doamna Heidi Hautala din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru. Nu pot decât să mă alătur cuvintelor de bun venit călduroase pe care le-a adresat președintele AFET. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru faptul că ne oferiți din timpul dumneavoastră, ținând cont de programul foarte plin. Am uh, în mai puțin de o zi, în misiunea noastră, am discutat cu toți actorii importanți pentru că am dorit să fim al, alături de dumneavoastră uh, la vremea respectivă pentru a vă oferi sprijinul nostru de plin pentru programul dumneavoastră de guvernare. Cred că s-a spus deja foarte clar că vă veți întoarce pe calea reformelor și cred că acordul de asociere și acordul de liber schimb um, aprofundat și cuprinzător va reprezenta o bază importantă pentru viitoarea cooperare. Pe parcursul vizitei noastre ați spus că vă veți uh, concentra pe reforma sistemului judiciar și cu toții suntem curioși să auzim cum uh, doriți să realizați această reformă și în legătură cu aceasta, după cum ați spus câteva de clar, greșelile fostului uh, regim, inclusiv uh, scandalul bancar, de lapidarea de fonduri, aș vrea să știu dacă aveți în posesie toate documentele importante pentru a afla ce s-a întâmplat la vremea respectivă și pentru a putea urma acest curs. Aș vrea să știu așadar dacă dețineți toate informațiile esențiale, inclusiv rapoartele internaționale din partea Crawl și dacă uh, le abordați în mod corespunzător. De asemenea, permiteți-mi să spun că uh, pe parcursul vizitei, uh, Parlamentul European a spus că există un mecanism pentru dialogul uh, între partide. Permiteți-mi să vă spun că, și corectați-mă dacă greșesc, că este nevoie de un uh, schimb de păreri între diversele divizii și Parlamentul uh, dorește să coopereze. Există uh, dialogul Jean Monnet pe care vi-l putem oferi ca instrument pentru a putea discuta. Vă mulțumesc foarte mult și aș dori să închei prin a saluta guvernul, un guvern care este dominat de femei, este nevoie de și mai multe femei, pentru că am văzut ce au făcut guvernele anterioare și avem nevoie de femei progresiste. Așadar, uh, ne bucurăm foarte mult de această dominantă feminină din guvernul dumneavoastră. Heidi. Mulțumesc, Heidi. Avem atât de mulți colegi care sunt interesați de Moldova, voi încerca să dau cuvântul cât ori mai mulți posibil. Cu cât sunteți mai succinți, cu atât vom putea face acest lucru. Domnul Băsescu din România. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit delegației Republicii Moldova. Aș vrea să subliniez un lucru. De 30 de ani Republica Moldova se bucură de asistența Uniunii Europene și de parteneriatul cu România. Și totuși țara stă pe loc, indiferent că sunt regimuri democratice sau mai puțin democratice, cum a fost cel al lui Plahodniuc. Explicația este una singură. Țara este lăsată de Uniunea Europeană într-o zonă gri. Uniunea Europeană n-a dat o perspectivă de integrare în Uniune acestei țări și rămâne o țară cu o frontieră lungă cu Transnistria controlată de Federația Rusă și de separatiști, rămâne o țară care Uniunea Europeană îi oferă asistență tehnică pentru justiție, dar nu îi oferă perspectiva prosperității europene prin perspectiva de a deveni țara Uniunii Europene. Eu cred că în această comisie atât de importantă pentru deciziile politice ale Parlamentului, avem obligația ca atât de repede cât este posibil să luăm în analiză posibilitatea ca Republica Moldova să fie una din viitoarele țări membre ale Uniunii Europene printr-o extindere a procesului de extindere și dincolo de Prut. De ce vorbesc astăzi despre extinderea dincolo de Prut? Dintr-un motiv simplu. Uh, interesele lui Putin în Republica Moldova s-au diminuat. Până acum avea nevoie de Transnistria ca un punct strategic în uh, socotelele lor belicoase legate de uh, controlul securității la Marea Neagră și în Europa. Astăzi Putin are nevoile strategice satisfăcute prin ocuparea Crimeei și prin tixirea uh, Crimeei cu armament și militari. De aceea cred că prezintă mai puțin interes pentru uh, Putin în Republica Moldova și ar fi un moment potrivit ca Republicii Moldova să i se dea perspectiva de integrare în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you for the Mulțumesc din partea socialiștilor, uh, uh, domnul Piri. Doamna Piri, îmi cer scuze. Am uitat uh, cum se aprind microfoanele. Asta se întâmplă atunci când uh, avem campanie și revenim abia ulterior la Parlament. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, doamnă, eh, doamnă prim-ministru și din partea socialiștilor permiteți-mi să vă felicit pentru numirea dumneavoastră și de asemenea vă doresc toate cele bune pentru statul mandatului dumneavoastră. După cum bine știți, Parlamentul a urmărit situația din Moldova foarte de aproape pe parcursul ultimului mandat și suntem bucuroși să constatăm că avem eh, un început nou, atât aici cât și la Chișinău. Bineînțeles că uh, există roluri noi și responsabilități noi, iar poporul moldovean a solicitat schimbări radicale, reforme care să ducă înainte țara lor. Doresc de asemenea să subliniez în numele SND că pentru dumneavoastră și Republica Moldova, în calitate de vecini și prieteni ai moldovenilor, veți găsi în noi un partener și un, un susținător de încredere, atâta timp cât veți uh, veni cu rezultate și veți implementa uh, prin programele mele dumneavoastră ceea ce și-au dorit uh, moldovenii. Partidul uh, Socialiștilor a câștigat alegerile parlamentare recente și sunt reprezentați pentru prima dată la nivel de șef de stat și de șef de cabinet. Care sunt prioritățile politice pe care trebuie să, cu care trebuie să, unde trebuie să faceți compromisuri și unde sperați să găsiți un echilibru în coaliție, astfel încât atât dumneavoastră cât și partidul dumneavoastră, cât și cel al socialiștilor, să nu aibă probleme, existând totuși politici și direcții diferite pe care mergeți. Mulțumesc! Petra Sostravicius, Renew Europe. Mulțumesc, David, mulțumesc, domnule președinte. Doamnă prim-ministru, Dragă Maia, sunt foarte bucuros să te văd în această calitate aici la Parlamentul European. Ai venit adesea, fiind reprezentanta opoziției și uh, ai avut alți colegi alături de tine. Acum uh, observăm că a fost scrisă o nouă pagină, o pagină promițătoare în istoria Republicii Moldova. În calitate de raportor uh, pentru Moldova în mandatul trecut, am observat relațiile tot mai apropiate, dar complicate cu Moldova. Și trebuie să spun că sunt foarte mândru că am reușit ca în 2017 să ajungem la o înțelegere între instituțiile europene și să impunem o condiționalitate democratică și politică în ceea ce privește uh, macrocondiționalitatea în relația cu Moldova. A fost benefică pentru uh, Moldova și au existat suspiciuni că banii respectivi nu ar fi fost folosiți pentru um, nevoile oamenilor, ci pentru um, interesele oligarhilor și nevoile acestora traduse în proiecte. Felicitări! Vă aflați uh, într-un loc fierbinte. Moldova a fost uh, descrisă ca un stat capturat, un uh, stat în care exista o cultură a corupției care se regăsea la nivel instituțional, la nivelul administrației și la nivelul politicienilor și viața politicienilor era ancorată în trecut. Curajul dumneavoastră este necesar acum. și speech-ul dumneavoastră pe care l-ați susținut ne arată că aveți acest curaj. Maia, sunt câteva lucruri care trebuie făcute cât se poate de repede. Reforma sistemului judiciar și a curților de justiție. Nu poate să dureze atât de mult. Trebuie să fie un proces mai rapid. Privim spre viitor și așteptăm acțiuni concrete din partea Guvernului Republicii Moldova cu privire la judecători pentru, precum Dominica Manole și uh, domnul Munteanu, care au fost uh, acuzați de decizii motivate politic. Persoanele respective uh, care au fost condamnate a trebuit să fie achitate cât uh, mai repede posibil. De ce asistența ne aveți nevoie din partea Uniunii Europene astfel încât să realizați aceste reforme cât mai rapid? Mulțumesc din partea verzilor acum. Thanks a lot, uh, Mrs. Prime. Vă mulțumesc stimată doamnă prim-ministru, pentru acest discurs atât de sincer și deschis. Recunosc, m-ați impresionat, m-ați impresionat cu adevărat. Am fost de multe ori în Moldova, mai ales în calitate de membru al adunării parlamentare OCDE și ca membru al Bundestagului și apoi ca membru al societății civile. Um, mi-aduc aminte de toate acele vizite și iar astăzi, iată, sunteți în fața noastră și vorbiți atât de deschis despre cum doriți să accelerați procesul de reformă al țării dumneavoastră. Dar este o sarcină uriașă și, fără îndoială, nu este nici de cum lipsită de riscuri. Ori uh, riscul uh, care cred eu este provocat și de cea de-a doua și de cealaltă parte, de celălalt partener la guvernare al dumneavoastră. Și aici ajung la prima întrebare. Cât de mare credeți că este posibilitatea ca acest uh, guvern să reziste? Uh, da, știu că nu discutăm în spatele ușilor uh, închise, dar aș vrea să primesc din partea dumneavoastră un răspuns realist. Care credeți că va fi rezultatul acestei coabitări guvernamentale? Poate că, într-adevăr, veți beneficia și de sprijin UE. Apoi, una dintre prioritățile de bază este, din punctul meu de vedere, eliberarea prizonierilor politici. Aș putea da uh, citire unei liste îndelungate de membri ai opoziției, de ziariști, de judecători și așa mai departe. Ar fi un pas foarte bun uh, pe această cale și un semnal clar cum că această eliberare a prizonierilor politici este foarte importantă pe agenda dumneavoastră. Și apoi, date fiind uh, implicarea partenerilor la guvernare în fostele scandaluri de corupție. Uh, am vrea să știm ce se va întâmpla cu statul de drept și punerea în aplicare a legii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mariani. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru, felicitări înainte de toate. Am avut posibilitatea deci, repet felicitările. Am avut ocazia să vă întâlnesc în calitate de raportor pe proiectul de asociere cu Uniunea Europeană. Am fost raportor din partea Parlamentului European. Țin să vă felicit pentru curajul dumneavoastră. Am ascultat cu atenție discursul dumneavoastră. Suntem cu toții de acord că e nevoie să se lupte împotriva corupției. Aceasta este o prioritate, dar după aia ce urmează? în ce chestiuni uh, cădeți de acord pe lunile următoare și aici sunt în asentimentul uh, uh, colegei de la Verzi, deci în ce măsură sunteți în asentimentul colegilor socialiști și în ce măsură diverg punctele dumneavoastră de vedere? Moldovenii așteaptă și reforme economice. Știți cu ce probleme se confruntă țara dumneavoastră, fără îndoială. Deci, în ce uh, măsură cădeți de acord cu partenerii de la guvernare dincolo de chestiunea uh, aceasta? Sau uh, propus multe eh, căi de acțiune împotriva corupției, dar totuși eh, societățile comerciale au nevoie de un sprijin încă și mai mare. Care sunt prioritățile noastre în domeniu? De la ECR, doamna Fotiga. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru, bun venit la Comisia AFET și felicitări din inimă pentru funcția pe care o ocupați acum. Am trei întrebări pe afaceri externe. Care sunt tacticile și obiectivele strategice ale guvernului dumneavoastră în ceea ce privește relațiile transatlantice? Deci vorbesc de Statele Unite și Canada, cu precădere. Vă puteți uh, bizui Uh, pe acest sprijin, mai ales pentru președintele țării, pe chestiunea securității. Care este situația colaborării cu NATO? Există un oficiu de legătură la Chișinău. Care este situația acestuia? Și în al treilea rând, în privința securității energetice, care este foarte fragilă în țara dumneavoastră, care sunt problemele și care este situația, de fapt, în acest punct de vedere? Mulțumesc, Gue Angel Helmut Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit uh, din partea mea personal și din partea grupului uh, stângii de aici din Parlamentul European. Am urmărit cu mare atenție uh, situația din țara dumneavoastră de multă vreme încoace și din totdeauna ne-am dorit ca Moldova să fie o țară partener în parteneriatul estic o țară stabilă, o țară care se ocupă de interesele cetățenilor săi. Sunt uh, în asentimentul intervențiilor de până acum. Democratizarea uh, vieții politice și sociale din țara dumneavoastră este sarcina primordială a guvernului nou, guvern de coaliție. De- mă surprinde uh, apariția acestui guvern de coaliție într-un context în care uh, un fost ambasador UE a spus că Moldova este un stat eșuat. Iată că s-a reușit să se ajungă la un rezultat pozitiv. Am o întrebare. Care este programul social al guvernului dumneavoastră? Trebuie să clădiți încrederea, încrederea în procesul de democratizare și încrederea că puteți depăși problemele din viața, de zi cu zi, din uh, viața oamenilor marcați de șomaj și de lipsa de perspective pentru tineri, tineri care părăsesc uh, Republica Moldova. Clădirea acestei încredere are de-a face și cu eliberarea prizonierilor politici și uh, să se pună capăt uh, proceselor actuale și lansarea unui proces de transparentizare. Cum aveți de gând să transformați în realitate toate aceste elemente? Cred că marea uh, uh, chestiune este de, ca guvernul dumneavoastră într-adevăr să fie unul de durată și rodnic. Vă mulțumesc, s-a încheiat prima rundă de întrebări. Voi da acum cuvântul doamnei prim-ministru. Mai rămân încă multe înscrieri la cuvânt. Vă mulțumesc foarte mult. Mă încurajează foarte mult interesul de care dați dovadă pentru țara mea. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că nu ne-ați pierdut din priviri și pentru faptul că în permanență ne-ați dat uh, uh, speranță când lucrurile nu mergeau deloc bine în țara mea. Vom vorbi despre presiuni, despre uh, presiuni, despre primari, despre societatea civilă care s-au confruntat cu toții cu o situație extrem de dificilă. Este încurajator să vedem că instituțiile europene nu ne pierd din vedere și că instituțiile europene înțeleg foarte bine care a fost situația în Moldova de-a lungul atâtor ani. Vă bucur, mă bucur să pot răspunde întrebărilor dumneavoastră și să ascult um, sfaturile pe care le aveți de dat. Da, marea provocare este reforma în sistemul judiciar și clădirea unor instituții capabile să combată corupția. Nu suntem naivi, evident peste noapte nu putem reuși. Ne uităm și la experiența din România și de cât de mult a fost nevoie pentru a crea încredere în aceste instituții. De asemenea, și experiențele din Albania și Georgia ne sunt uh, sursă de inspirație. Ieri și alaltăieri am avut o conferință la nivel național cu participarea experților din toată regiunea și cu părți implicate la nivel local care au dezbătut această problemă. Vrem să consolidăm independența sistemului judiciar, dar pe de altă parte nici nu ne putem aștepta ca această reformă să aibă succes așa de la sine. Din păcate, mulți din acest sistem sunt corupți și au uh, luptat în uh, slujba fostului regim. E o provocare mare. Ați vorbit și despre eliberarea prizonierilor politici. Suntem întru totul de acord, însă guvernul nu poate lua el însuși această decizie. Trebuie ca această decizie să vină din partea judecătorilor și procurorilor. Precum am spus, e o provocare uriașă chiar dacă știm cât de mare era corupția în regimul precedent și nu doar în regimul precedent, doar atunci a devenit foarte, foarte vizibilă. Deci, chiar și așa, tot aflu zi de zi de noi sisteme corupte în administrația publică și așa mai departe. Suntem inundați cu informații despre noi și noi fapte de corupție și, din păcate, acestea nu prea pot fi aduse în fața justiției. Nu premierul sau ministrul economiei este cel care va putea să deschidă toate aceste dosare penale. Da, provocarea este foarte, foarte mare. Avem nevoie de sfaturile dumneavoastră și încă cercetăm să vedem care este calea cea mai bună pentru a soluționa această situație. Îmi doresc Uh, succesul cât mai rapid al acestor reforme, iar așteptările din partea moldovenilor sunt uriașe și pe bună dreptate. Avem frauda din sectorul bancar care a avut loc acum ani de zile, 12% din PIB și nici măcar o centimă nu a fost recuperată din această uriașă pagubă. Nimeni nu a fost trimis în spatele gratiilor. Cine ar vrea să mai deschidă vreo afacere în Moldova și să plătească impozite, știind că aceste impozite, în loc să ajungă la spitale, grădinițe și școli, de fapt vor folosi pentru a acoperi această fraudă uriașă. Da, este o chestiune principală pe, în programul nostru. E vorba de judecători, e vorba de procurori, un uh, organism extern uh, de supraveghere a acestora, iar una dintre cele mai mari provocări, inclusiv pentru coaliția noastră de guvernare, este numirea noului procuror general. Nu credem că o persoană poate schimba toată situația, dar persoana cea bună va putea lansa reformele cele potrivite. Și noul procuror va trebui să lanseze reforma în acest domeniu, dar și pe de altă parte trebuie să Um, obțină rezultate rapide în cazurile de corupție, pentru că doar așa putem reclăti um, încrederea cetățenilor moldoveni. Din păcate, nu vă pot aduce astăzi un răspuns foarte clar în privința acestei reforme și cum o vom duce la bun sfârșit. Uniunea Europeană ne-a dat multe sfaturi de multă vreme încoace um, legea parchetului din 2016 a fost pusă la punct cu expertiză din partea Uniunii Europene, însă din păcate a fost folosită de acest sistem corupt pentru a-i păstra în, la, în posturile lor pe toți uh, corupții. În raportul actual există indicații în privința anchetelor din, uh, în privința fraudei uriașe. Eu încă nu am acces la anexele acestui raport. Eu aș putea să-l conving pe procurorul actual să ne spună ce și cum la Consiliul Suprem pentru Securitate, să ne spună dacă aceste anexe sunt autentice sau nu, dar e vorba de anchete, deci și avem un plan pentru recuperarea acestor fonduri, dar este extrem de greu după atât de mulți ani. Îmi uh, reiterez cererea ca țările și guvernele în care au ajuns acești bani proveniți din această fraudă să ne ajute pentru în decursul acestor anchete. Și sperăm ca cât mai curând uh, procurorul general să poată lansa o adevărată anchetă din partea moldovenească. Domnul Băsescu a vorbit despre perspectivele de integrare europeană pentru Moldova. Ne-ar fi de foarte mare ajutor. Înțelegem clar că trebuie să punem în aplicare acordul de asociere. Știm de câte ori guvernul moldovean și-a dezamăgit proprii cetățeni, dar i-a dezamăgit și pe partenerii europeni. Știm că trebuie să obținem cu adevărat uh, rezultate în privința angajamentelor noastre. Dar, evident, trebuie să știm și ce ne așteaptă la capătul acestui drum îndelungat și greu. Apreciem orice fel de sprijin pe calea acestui dialog. A fost o întrebare și în privința compromisurilor pe care a trebuit să le facem atunci când am intrat în acest parteneriat de guvernare. Să știți că toate aceste elemente sunt publice. Acordul de asociere, programul de guvernare spune foarte clar. Acordul de asociere reprezintă baza activității noastre. Nu există niciun fel de program ascuns. Nimic din ceea ce am convenit noi nu este ascuns Rămâne de văzut ce se va întâmpla atunci când se va ajunge la punerea în aplicare a acestui program uh, de reformă atât de dificil. Este un program întru totul transparent. Circumstanțele de numire acestui guvern au fost uh, foarte dificile. N-am dispus de prea mult uh, timp pentru a discuta despre condiții și despre programul de guvernare, pentru că s-a întâmplat practic peste noapte. Dar motivul principal și explicațiile pe care se întemeiază crearea acestui, acestei coaliții de guvernare este faptul că se dorea să se scape odată de regimul precedent. Cred că unii din Partidul Socialist se, termi- se ter- simțeau amenințați de regimul precedent și tocmai de aceea au fost încurajați pentru a intra pe calea guvernării actuale. E vorba de o guvernare pro-europeană, Marea majoritate a membrilor guvernului au lucrat în instituții uh, care au, da- au avut de-a face cu Uniunea Europeană. Iar programul nostru este foarte clar. Ideea este de a merge mai departe pe calea visului european al Republicii Moldova. Evident, uh, suntem în uh, strânsă legătură și cu Kremlinul. Uh, am avut o întrunire cu președintele Parlamentului de curând și este foarte important ca membrii ă, Partidului Socialist să se prezinte în fața dumneavoastră, să aveți și dumneavoastră posibilitatea de a discuta cu aceștia și ca aceștia să-și reafirme angajamentul european. Ni se cere să facem eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor dar noi suntem fără îndoială deschiși îmbunătățirii relațiilor cu Rusia, dar evident trebuie să ne apărăm interesele. Vorbi, se vorbește despre securitate energetică, da, trebuie să semnăm un uh, acord în privința furnizării de gaz, deci e clar că trebuie să facem și noi un efort pentru a îmbunătăți relațiile cu Federația Rusă. În privința condițiilor politice, eu am cerut acest lucru. Uh, Cred că asta ne-a fost de foarte mare ajutor în uh, a supraviețui și a ajutat pe mulți să nu renunțe la lupta pentru democrația în țara mea. Altfel, uh, alegerea pentru mulți uh, ziariști independenți sau multe voci ale opiniei publice și ale societății civile ar fi fost pur și simplu să părăsească țara. Cred că trebuie să se continue pe calea condiționalităților politice, indiferent de cine se află la putere în Republica Moldova. Doar așa guvernele vor avea mai multă grijă de, în privința propriilor comportament. Cât va rezista coaliția? Greu de spus. Și eu una sunt curioasă, sinceră să fiu. N-ar fi fost rău ca și președinta Partidului Socialist să fie alături de noi astăzi și să răspundă la aceeași întrebare. Conform discuțiilor noastre, e clar că și ei au interes în, a, în o viață cât mai lungă pentru această alianță la guvernare. Cei care ne-au votat și cei care au votat uh, pentru socialiști își doresc ca această majoritate să dureze cât mai mult cu putință. Deci, dacă e să-i ascultăm pe alegătorii noștri, coaliția noastră ar trebui să supraviețuiască suficient de mult cât să lansăm uh, o reformă de succes. Există provocări, există și alegerile locale din luna octombrie care vor reprezenta un uh, test pentru noi, pentru uh, organizarea de alegeri libere și corecte. Și cred că așa vom putea alăta Europei și lumii întregi că putem uh, organiza alegeri libere, dar evident va exista o concurență, o competiție între aceste două forțe politice. De data aceasta trebuie să avem o uh, campanie civilizată, va fi o premieră în Republica Moldova. Moldova. Uh, um, iar punerea în uh, funcții cheie de persoane bune va fi o provocare fără îndoială, dar trebuie să, să garantăm independența instituțiilor, trebuie să consolidăm atât independența cât și încrederea în aceste instituții. Deci, da, există provocări și va trebui să lucrăm foarte mult în ceea ce privește o mai bună comunicare, spre exemplu, și să ne asigurăm că nu vom face compromisuri pe aceste chestiuni atât de importante. Statul nostru trebuie să fie unul funcțional și oamenii trebuie să-și redobândească încrederea în stat. Chestiunea securității și a legăturii cu Statele Unite și Canada. Ei bine, relațiile noastre cu Statele Unite și Canada sunt foarte bune. Am avut o întrunire cu secretarul general NATO, iar plan, planificarea activităților noastre expiră în luna septembrie. Am căzut de acord să reînnoim acesta și să continuăm uh, relațiile actuale. Nu există niciun fel de puncte de niciun fel de semne de întrebare, în ciuda faptului că în trecut Partidul Socialist a avut critici la adresa NATO, dar și la adresa acordului de asociere pe care acum îl laudă. Deci, iată, retorica și discursul s-au schimbat. Sperăm că sunt autentice. M-ați întrebat ce avem de gând cu mediul de afaceri. Avem o listă foarte lungă de acțiuni. Am avut discuții cu asociațiile so- mediului de afaceri. În trecut au existat hațuri de hărțuire, oameni care au fost aruncați în spatele gratilor pentru șase luni sau chiar un an Um, și care au fost uh, obligați să renunțe la activele lor pentru a fi eliberați din închisoare. Au fost multe de făcut pentru a îmbunătăți mediul de afaceri uh, din Republica Moldova. Din păcate, mm, acesta este marcat și de monopol în țara mea. Avem un, cons un Consiliu al Competenței independent, dar pe de altă parte acesta a și lucrat în slujba monopolurilor, ajutând la crearea acestora. Trebuie să îmbunătățim mediul de afaceri în țara mea, mai ales pentru IMM-uri. Este vorba despre oameni cu venituri mici și, care, și vrem să le oferim condițiile pentru a-și spori câștigurile. Vrem să avem uh, programe de formare pentru managerii acestor IMM-uri, pentru ca acesta să, aceștia să-și poată spori veniturile. Vrem să convingem și diaspora să se întoarcă acasă. Mulți uh, tineri moldoveni și mai puțin tineri au uh, afaceri de succes în Italia, în Franța, în Regatul Unit. Ne-am bucurat să se întoarcă acasă și să își deschidă afaceri, să ofere locuri de muncă în Moldova încurajăm diaspora să se întoarcă acasă. Avem uh, poziții deschise și în instituțiile de stat, avem, am primit numai puțin de o mie de înscrieri într-o săptămână, iată semnale pozitive, dar trebuie să încurajăm schimbarea în bine, astfel încât să încurajăm pe oameni că să se întoarcă acasă. În privința securității energetice, o problemă foarte spinoasă. Suntem dependenți de gazele rusești. Știți că sunt discuții între Rusia și Ucraina în ceea ce privește împiedicarea tranzitului de gaze prin Ucraina. Dacă se întâmplă asta, dacă nu se găsește o soluție până la finele anului, Moldova nu va putea să obțină gazele rusești și asta indiferent de ce acord am semnat cu Federația Rusă. E o chestiune tehnică, dar și economică. Noi astăzi cumpărăm gaze rusești la alte prețuri decât uh, ce am putea primi din Ucraina. Lucrăm la uh, gazoductul Iași-Chișinău și uh, lucrăm cu autoritățile române pentru ca aceste, această punere în aplicare să fie făcută mai repede. Lucrăm și pe marginea interconectării companiilor de electricitate la sistemul european prin România. Este vorba despre proiecte care au fost deja lansate, care se mișcă, avem și instituții financiare internaționale care se implică, dar nici aici lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte. Poate în 5 ani vom avea alternative în ceea ce privește energia. Ați vorbit despre democratizare. Da, sunt lucruri care se pot face rapid pentru crearea unor uh, condiții bune pentru societatea civilă. In, a face ca administrația publică să devină una independentă este extrem de important administrația publică a fost uh, legată practic de mâini și de picioare de partidul de guvernare de-a lungul anilor și astfel au fost controlați primarii. Noi venim cu măsuri care să sporească gradul de independență al administrației publice și administrațiilor locale. E un pilon foarte important al democrației. Și libertatea presei și a societății civile sunt foarte importante, fără îndoială noi nu putem finanța de la stat uh, presa, uh, dar putem face ce trebuie pentru a crea un uh, mediu prielnic și să demonopolizăm piața publicității. Iar în privința chestiunilor sociale și a IMM-urilor, da, avem mulți oameni săraci care au nevoie de sprijin și ajutor înainte de a putea să clădim o economie foarte, foarte solidă care va lua ceva timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Aveți timp pentru uh, a doua rundă? Foarte bine, da. Acum uh, am închis lista de vorbitori și o să vedem cine mai rămâne pe listă. Începem cu domnul Cubilios, dar vă rog să nu depășiți un minut și jumătate, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă prim-ministru Maia Sandu, ne bucurăm foarte mult să vă vedem aici, în această funcție. Sunteți curajoasă, sunteți pro-europeană. Bineînțeles, acum ne preocupă fragilitatea coaliția, coaliției dumneavoastră și sper ca situația să fie mai bună decât în trecut. S-au făcut declarații pozitive, și asistență macrofinanciară de mai multe milioane a fost acordată și în ciuda acestor lucruri, ce se întâmplă? Și trebuie să ne întrebăm și noi și dumneavoastră ce e de făcut pentru că din experiența noastră a lituanienilor, dar și a românilor, domnul Băsescu, domnul președinte Băsescu a menționat asta, uh, lucrurile sunt foarte clare. Asta ne spune experiența noastră. Țările cum ar fi Moldova, Ucraina și Georgia și ca ale noastre nu pot să dea rezultate la reforme pe cont propriu și să ne apropiem singuri de nivelul european, fără o perspectivă europeană, fără parteneriat cu Uniunea Europeană, fără acest statut. Și vedem că în Ucraina, în Moldova și în Georgia există noi avânturi în acest sens. Trebuie să folosim de aceste dinamici. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc, urmează doamna Santos. Eh, mulțumesc foarte mult. Domnule bine, doamnă prim-ministru, aș dori să vă salut la începutul mandatului dumneavoastră și mă bucur foarte mult că cu siguranță succesul dumneavoastră sunt cele care îi vor bucura și pe moldoveni. Dumneavoastră ați spus că doriți ca Moldova să devină un partener uh, previzibil al Uniunii Europene și ați spus că nu doriți să intrați în tot felul de jocuri uh, geopolitice. s eh, ați vorbit dumneavoastră despre garantarea libertăților și ați spus că prezentarea, principala preocupare a guvernului dumneavoastră este, printre altele, independența mass media. Într-adevăr, mulți ziariști s-au eh, manifestat în acest sens, îngrijorându-se de soarta lor și a jurnalismului și a problemelor legate de monopolul respectiv inclusiv în uh, domeniul uh, publicitar. Ce alte inițiative veți lua în acest sens? Ați vorbit apoi despre societatea civilă, despre importanța uh, reclădirii acesteia și reimpulsionării acestei societăți civile, pentru că ea este barometrul unei societăți deschise și participative. În acest sens, vreau să vă întreb câte ceva în legătură cu ONG-urile și mai ales uh, ONG-urile străine care uh, încă sunt trase în fața tribunalelor uh, și sunt implicate în diverse litigi, inclusiv financiare. Pot ele oare să se întoarcă astăzi în Moldova și să acționeze și așa cum trebuie, în mod normal? Mulțumesc! Paet, Yeah. Domnul Pait, mulțumesc foarte mult doamnă prim-ministru. Cred că mulți dintre noi am urmărit cu multă atenție ce se petrece în Republica Moldova și au tot fost suișuri și coborâșuri, din păcate. Cea mai spinoasă problemă rămâne cea a statului de drept. Nu trebuie ca fiecare guvern care se perinde la putere să schimbe situația în mod uh, radical uh, și să o ia de la capăt, așa cum s-a tot întâmplat în ultimii 10 ani. Sper ca dumneavoastră să puneți țara pe o direcție irreversibilă, astfel încât să nu mai fie țara pradă acestor impulsuri politicianiste. NATO acum. Ați menționat că dumneavoastră, guvernul dumneavoastră își dorește să sporească nivelul de cooperare cu NATO în comparație cu ce s-a întâmplat acum 5 sau 10 ani. Și vreau să vă întreb dacă aveți un program aparte, astfel încât treptat să aduceți mai aproape Transnistria și să o integrați mai bine în teritoriul moldovenesc. Mulțumesc, domnul Șicovski. Mulțumesc! Vreau să vă felicit, doamnă prim-ministru, și sper că veți reuși să readuceți uh, Moldova acolo unde este locul în cadrul parteneriatului răsăritean. În primul rând, mă bucur foarte mult că domnul președinte Băsescu sprijină Uh, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și astfel uh, românii vor fi de două ori membri ai Uniunii Europene. Apoi, uh, domnule prim-ministru, ați spus pe bună dreptate lucruri despre pericolele federalismului când vine vorba de Transnistria. Pentru că acesta este pericolul ca enclavelor să li se cedeze controlul Rusiei, cum ar veni. Și este clar că asta ar schimba cu totul echilibrul geopolitic. Nu trebuie să cădeți într-o astfel de capcană. Însă vreau să vă mai întreb dacă astăzi aveți totuși uh, un control uh, de tip vamă în aceste regiuni uh, și republici autonome. Scandalul bancar un miliard, un miliard a dispărut din sistemul dumneavoastră bancar. Știți unde sunt banii? Și a existat vreo complicitate din partea băncilor europene? Ce am putea noi să facem pentru ca să nu se mai întâmple așa ceva în viitor? Mulțumesc! Domnul Heisel? Heisel, dacă am pronunțat bine. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă spun că sunt printre puținii colegi care s-a deplasat în Republica Moldova ca simplu turist, ca simplu cetățean și am văzut cu ce probleme se confruntă uh, această țară și cât de greu este să readuci țara pe calea democrației și pro-europenismului și situația pe care am observat-o eu este eh, una foarte complicată. Am fost surprinsă de coaliția pe care ați făcut-o cu socialiștii, însă în sfârșit acum este bine eh, că până la urmă, după tot acest blocaj politic eh, și alte scandaluri, puteți totuși să uh, aduce țara pe calea cea bună pentru a înregistra progrese pe calea pro-europeană. Și vreau să vă pun două întrebări, pentru că dumneavoastră v-ați angajat și personal și și ca guvern pentru a implementa acordul de asociere. Însă vreau să vă întreb Scopul dumneavoastră este să fiți membru de plin al Uniunii Europene? Acesta este, deci, scopul dumneavoastră? Calitatea de membru de plin? Și a doua întrebare, așa cum am spus și colegii, mă refer la Transnistria. Am fost acolo și știu că sunt foarte multe minorități acolo care locuiesc. Nu e vorba numai de moldoveni și de rusofoni. Uh, mai sunt și alte minorități etnice acolo. Și vreau să vă spun, să vă întreb cum vedeți uh, Transnistria în viitor? Ce statut îi se va acorda aceste regiuni? Mulțumesc, doamna Tun. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Și eu mă alătur celor care v-au felicitat și v-au urat uh, numai bine pentru că <laughs> vă dorim mult curaj, prieteni, susținători, multă sănătate și totul să meargă bine. Am vorbit mult despre libertatea presei, despre ONG-uri și vreau să vă întreb ceva pe un caz foarte concret și asta se referă la transparență. În Sunday Times, în luna aprilie, a apărut un articol care ataca un uh, ONG polonez, Fundația Open Dialogue, uh, care promovează drepturile omului și eu în timpul campaniei electorale prin ricoșeu cumva am fost atacată prin acest articol. În sfârșit a fost o vâlvă creată în Polonia în legătură cu acest articol. În sfârșit, mai apoi s-a dovedit că acest articol din Sunday Times se baza pe un raport care a fost uh, uh, comandat special de domnul Plahotniuc și pregătit de anumiți membri din Parlament uh, loiali uh, lui. Scopul fiind de a vă ataca pe dumneavoastră și, în general, opoziția pro-europeană din țara dumneavoastră în acea perioadă. Și apoi au mai fost alte revelații și după care mă opresc, domnule președinte, uh, Uh, următoarea revelație a fost că acele informații din raport veneau de fapt din Polonia. Prin intermediul acestor parlamentari uh, moldoveni uh, apropiați lui Plahotnic, eu vreau să vă întreb care sunt aceste surse, de unde vin ele? Asta e ceva ce ține de democrație. Domnul Nar. Problema. Moldova se confruntă cu două probleme serioase. Primul obiectiv, reconsolidarea statului ca o consecință a capturării uh, țării de către grupuri de oligarhi și în acest sens, așa cum uh, spuneați, sper că sunteți uh, în acord cu Partidul Socialist, dar uh, în cel de-al doilea rând există diferențe importante, fundamentale cu partidul cu care ați făcut coaliția, Partidul Socialist. Ce ați decis? Să puneți pe plan secund diferențele și să creați un stat care să servească cetățenii? Um, Văd că așa este și este foarte important să acționați pe partea de justiție. Pentru că, într-adevăr, cum ați spus, este nevoie de separarea puterilor în stat. Iar puterea judiciară este coruptă în Moldova și aici trebuie acționat. Finally. Mulțumesc, Javier. Și acum trei colegi de la PBE. La rând, domnul Belcic. Belcic. Bilcic. Excelența voastră, felicitări. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră sunteți așa o gură de aer proaspăt în politica moldovenească. Am uh, fost uh, membru înlocuitor în delegația de prietenie cu Moldova și puteți uh, să contați pe mine pentru a da perspective europene țării dumneavoastră și am făcut parte dintr-un think tank și în aceste condiții cunosc și niște proiecte pe care le-am făcut acolo la dumneavoastră și vreau să vă întreb ce planuri aveți cu ONG-urile și societatea civilă în sensul de a redinamiza dezbaterea europeană. Îmi aduc aminte că am avut un proiect privind Convenția Națională a UE din Moldova. Ce spuneți? Poate să existe oare perspectiva unui forum de acest gen. Apoi, reforma electorală. Aveți planuri ca și guvern să faceți ceva în acest sens? Și, în sfârșit, ca să fiu scurt, ați vorbit despre interconectivitate. Când vorbeați despre conductele de gaz, ce investiții ar trebui totuși făcute în sensul uh, conectivității rutiere mă gândesc uh, la Ucraina, la România, ce putem face pentru a spori această interconectivitate pe drumuri. Mulțumesc, domnul Ranhel. Mulțumesc foarte mult, uh, stimată domnă prim-ministru. Cred că vă închipuiți cât de bucureși, bucuroși suntem să vă avem aici, în această calitate de prim-ministru, după ce ne-am întâlnit de atâtea ori și la Bruxelles și la Chișinău. În primul rând vreau să vă spun că cred că ați observat că aveți sprijinul de plin al Uniunii Europene pe tot spectrul politic și asta este foarte important pentru dumneavoastră. Aș avea două observații doar. Și poate și o recomandare pe care v-aș face-o. Înțeleg foarte bine ce dileme aveți astăzi cu sistemul uh, judiciar, pentru că doriți, pe de, pe de o parte, să le respectați independența uh, dar, pe de altă parte, puterile sau sistemul dumneavoastră judiciar nu este independent. Aceasta este dilema. Acesta este paradoxul. Și trebuie să nu uitați că guvernul dumneavoastră este cumva un guvern de tranziție, tranziție către democrație și statul de drept. Și că probabil veți avea nevoie de oarește ajutor din partea unor entități externe, Consiliul Europei sau poate Uniunea Europeană, și am putea cumva să avem un plan pentru a vă ajuta reformarea uh, sistemului judiciar la dumneavoastră cu ajutor extern și financiar și așa mai departe. Deci, pentru uh, sistemul judiciar și pentru statul de drept. Asta v-ar ajuta, cred. Mulțumesc foarte mult! Domnul Halitski este ultimul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, ca și fost uh, Um, șef sau președinte al adunării interparlamentare polono-moldovenești. Am avut ocazia să vă mai întâlnesc, vreau să vă salut și noua dumneavoastră funcție. Pe mine mă preocupă nivelul um, autorităților locale. Le cunosc, am avut proiecte în acest sens. Și a doua întrebare se referă la capitala Moldovei. Ce se va întâmpla cu alegerile la Chișinău? Vor fi le oare uh, anulate? E nevoie de o nouă, o nouă dinamică la Chișinău în ce privește autoritatea locală de acolo și administrația orașului. Mulțumesc, Maia! Dragă Maia, aveți multe întrebări vreau să vă spun că mai avem un punct pe ordinea de zi cu Gilles Bertrand uh, și va fi un punct foarte scurt. Va trebui să ne oprim cel târziu la 12.45. Uh, Aveți 10 minute, doamnă prim-ministru. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să fiu uh, succintă. În ce privește domnul Cubilus, care a vorbit despre fragilitatea coaliției noastre, nu suntem naivi, înțelegem ce se întâmplă, trebuie să fim atenți, dar să și progresăm încă o dată, nu avem o altă posibilitate, practic, pentru că alternativa ar fi fost să avem uh, regimul la, trecut la putere ca atare și știm foarte bine că oamenii ar fi plecat și mai mult din țară, n-ar mai exista niciun viitor pentru țara noastră. Deci nici uh, o altă soluție nu avem decât uh, această idee de a uh, menține și încrederea populară, dar și a uh, o lua pe calea reformelor, reforme structurale. Trebuie să fim inteligenți ca să combinăm uh, interesele pe termen scurt și reformele structurale mai de durată. Să sperăm că ne veți ajuta pentru a Uh, face aceste lucruri. Mă refer la reformele structurale. În ceea ce privește libertatea presei, am avut discuții îndelungate și asta din prima săptămână în care mi-am preluat uh, postul. Am discutat deci cu mulți reprezentanți ai presei, m-am bucurat că mulți au venit uh, și ne-am discutat, am discutat cu ei, mulți cunoscând situații foarte dificile în trecut. Acum, marea problemă este cu schimbarea Consiliului Audiovizual care trebuie să fie o entitate independentă, așa ar trebui să fie, dar e compusă astăzi de mulți oameni din vechiul regim și sunt oamenii care iau principalele hotărâri legate de starea pieței audiovizuale de la noi și înainte, membrii acestui Consiliu Audiovizual erau uh, nominalizați, numiți de Parlament. Noi am uh, sugerat uh, mass media ca și ei să, ei să poată facă numirile pentru acest Consiliu Audiovizual, ca el să fie independent și să nu fie uh, dependent de partidele politice. Deci să devină o entitate apolitică și mult mai responsabilă. La fel și cu societatea civilă. În primul rând, problema este cu transparența. Asta se aplică și presei, dar și societății civile. Cu cât ești mai transparent, cu atât e mai simplu ca jurnaliștii să înțeleagă ce se petrece. Ei nu trebuie să petreacă două luni ca să primească vreo informație și nu trebuie de asemenea să plătească sau să fie plătiți pentru a da sau a primi informații de la vreo instituție. Și știm bine că presa a fost finanțată politic din bani murdari, din bani uh, furați uh, și așa mai departe. Dar asta va rezolva procuratura. Ați menționat uh, anumite procese pe care, care sunt identate ONG-urilor internaționale. Nu sunt la curent cu asta. Eu tot ce știu că noi am fost uh, târâți în justiție prin ONG-ul uh, nostru. Plahodnic a cheltuit mulți bani ca să ne facă să apărăm ca și dușmane ai poporului în timpul campaniei electorale pentru că se vorbea la un moment dat despre un uh, bilet de avion plătit pentru ca noi să venim la Bruxelles, mă refer la ONG-ul nostru dar noi am uh, publicat uh, aceste informații și uh, ne-am bucurat într-adevăr de sprijinul unor ONG-uri care ne-au ajutat, noi fiind săraci, să putem să participăm la aceste evenimente internaționale. În ceea ce privește NATO, vom continua cooperarea. Pe de altă parte, știți că unul dintre partidele din coaliția noastră nu este tocmai prieten al NATO, uh, deci nu, să, să nu vă așteptați la o așa, o efervescență activităților noastre cu NATO. Important este să continuăm și să comunicăm despre NATO, pentru că Moldova domnește propaganda și care influențează opinia publică. De pildă, în Ucraina, ă, sprijinul pentru calitatea de membru al NATO a acestei țări, în rândul populației, este foarte scăzut. Noi suntem hotărâți să cooperăm în continuare cu NATO, avem un plan de acțiune și v-am spus, pe de altă parte, nu putem să credem că vom spori foarte mult această cooperare. În ce privește Transnistria, în primul rând vreau să repet că partidele noastre politice, adică cele care fac parte din acum, uh, sunt împotriva federalizării țării. Noi considerăm că nu este o soluție acceptabilă la conflict și nu vom sprijini această soluție orice ar fi. Pe de altă parte, ideea federalizării, în general, nu este pe placul cetățenilor moldoveni. Și chiar dacă la un moment dat, la Parlamentul uh, moldovenesc, uh, poate să apară o majoritate în favoarea federalizării, ea nu se va petrece, pentru că marea majoritate a poporului este împotrivă și nu cred că vreun politician va îndrăzni să prezinte un astfel de proiect, având în vedere că populația se opune. Care este planul nostru pentru Transnistria? Sunt lucruri care pot fi deja făcute, de pildă lupta împotriva corupției și a furturilor și contrabandei. Avem deci o componentă economică a acestui uh, conflict care se poate repercuta asupra componentei politice. Mulți oameni fac bani, bani frumoși în Transnistria cu corupția, cu contrabanda și traficul și um, dacă nu atacăm aceste probleme, nu vom putea găsi o soluție politică. Și pot să spun că chiar și de la Chișinău anumite persoane s-au dedat acestor uh, practici împreună cu, și în complicitate cu cei de la Tiraspol și am avut o, o misiune EUBAM de control al frontierelor, deci din partea UE, pe care am cerut să, să o continuăm. Lucrurile s-au îmbunătățit uh, atunci și cum s-au îmbunătățit, uh, guvernul uh, din Moldova a hotărât să deschidă niște duty free-uri în uh, Transnistria, legalizând practic uh, traficul. Noi am dat o lege săptămâna trecută pentru a uh, interzice aceste duty free-uri. Însă, încă o dată, componența, politic, componenta politică e foarte importantă. v am întâlnit cu președintele Zelenski al Ucrainei foarte recent și am spus să facem controle de frontieră mai frecvente, comune cu Ucraina, deci eforturi comune de la Kiev și de la Chișinău pentru a reduce traficul, contrabanda și corupția. Și asta va însemna mai puține surse de finanțare pentru regimul de la Tiraspol și asta va putea, bineînțeles, schimba uh, condițiile și situația, astfel încât să avem poate o soluție politică. Uh, știm că va fi greu și nu cred că se va petrece treaba asta foarte în curând, pentru că va trebui să găsim o fereastră geopolitică pentru a reuși să rezolvăm situația la conflictul transnistrian, însă, vă spuneam, sunt proiecte menite a aduce împreună populațiile de pe ambele maluri ale Niestrului ne-ați întrebat de unde, unde s-au dus banii de la banca, mă scuzați, de la frauda bancară. Am, avem un uh, raport, avem un, uh, o listă, vă, pot să vă o trimit, nu foarte detaliată, dar avem o listă de țări unde au ajuns acești bani. Bineînțeles că e vorba de ceva de acum câțiva ani, ca document, și ne închipuim că banii între timp n-au stat pe loc și că s-au dus în altă parte, în multe alte locuri, dar veți vedea că vom avea pe, avem pe această listă Estonia, Letonia, Regatul Unit, Germania, cu sume mai mici, România, Austria, multe, multe dintre țările dumneavoastră le puteți regăsi pe această listă, acolo unde au aterizat acești bani, în Cipru, în bănci și la unele firme private și ar fi tare util dacă ați putea să ne ajutați, ajuta. E păcat că acum câțiva ani, când aveam această companie cu o strategie pentru a recupera banii și a prezentat-o guvernului, nimeni n-a făcut nimic, pentru că atunci era momentul să se recupereze acești bani, mai mult decât acum. Și o mare sumă era într-o bancă din Letonia. Această bancă a dat faliment, nu mai există. Și nu știm unde să mergem să cerem acești bani înapoi, pentru că banca respectivă a făcut faliment, a dat faliment. Deci vă dăm această listă și ar fi tare bine dacă ați putea să discutați cu guvernurile dumneavoastră, cu procurorii de la dumneavoastră pentru a acera acest proces și din această perspectivă, tot așa și cu spălarea de bani. Moldova a fost un ținut al spărălării banilor Uh, multă vreme și mulți dintre acești bani uh, spălați uh, au aterizat în băncile din Europa Occidentală. Bineînțeles că avem nevoie de asistență pentru a lupta împotriva acestui flagel. Nu putem să facem singuri acest lucru. A fost și o întrebare cu privire la calitatea de membru de plin. Bineînțeles că ne dorim acest lucru. Aceasta este dorința noastră. Știu că unii de aici nu doresc să audă despre acest lucru. Știm că trebuie să ne facem temele, dar cred că dacă vom reuși și asta ne dorim, deci dacă vom reuși să implementăm toate condiționalitățile, ne vom găsi în poziția de a veni și a vă solicita ajutorul pentru a începe un um, proces de integrare. Între timp însă, vă rog să discutați uh, despre acest punct cu instituțiile europene, pentru că acesta este obiectivul nostru final. În ceea ce privește transparența și dialogul deschis, eh, nu știu cine a... Nu știu eh, în ce fel au primit eh, autoritățile moldovene din trecut aceste informații. Ambasada ne-a spus că nu ei furnizaseră această informație. Au existat indicații oferite fostului guvern de a nu utiliza informațiile împotriva noastră, dar s-a întâmplat nu am mai multe informații, aș putea să încerc să aflu mai multe, dacă vă interesează. În ceea ce privește diferențele fundamentale. Da, avem un acord, iar parteneriatul pe care l-am încheiat cu socialiștii a fost semnat pentru a îndeplini obiectivele cele mai importante, să deoligarhizăm țara, ne-am propus, să eliberăm practic țara de regimul oligarh, și de structurile înființate de aceștia. Va dura. La un moment dat uh, vom deveni adversari politici, se va întâmpla acest lucru pentru că suntem o forță politică care dorește integrarea europeană mai devreme decât mai târziu, iar socialiștii spun că nu sunt împotrivă, că dar au o viteză diferită un ritm diferit în care doresc să meargă. Da, există diferențe între oponenții politici, așa se întâmplă și în țările dumneavoastră, unde există coaliții și, bineînțeles, că urmează alegerile la un moment dat și atunci uh, ajungi să te lupți unul împotriva celuilalt. În ceea ce privește implicarea societății civile și uh, fondurile publice, uh, au fost organizate reforme, reforme sociale, una, la una dintre ele a participat și o organizație socială, au a fost organizat un eveniment de către societatea civilă, iar în ceea ce privește reforma electorală, este un lucru foarte important pe care nu l-am menționat încă. Cunoașteți discuția cu privire la schimbarea sistemului electoral și suntem recunoscători pentru poziția dumneavoastră a Comisiei de la Veneția, pentru că am adoptat în prima lectură la Parlament modificarea sistemului electoral și luăm în considerare toate recomandările care vin din partea Comisiei de la Veneția. Înțeleg că în următoarele zile Parlamentul va adopta noua lege în uh, procedura de lectură finală. Am uh, discutat cu diaspora, am ascultat ce are de spus, de asemenea cu societatea civilă și uh, atunci când o treime din populație este în străinătate, iar 80% din diasporă votează pentru pro-democrație, pentru forțele pro-democrație, este foarte important pentru noi să creăm aceste condiții astfel încât diaspora să poată vota. Acest lucru ne și încurajează, pentru că acest lucru înseamnă că oamenii vor să se întoarcă acasă și că le pasă de procesele politice din Moldova. Deci îmbunătățim condițiile astfel încât ei să fie capabili să voteze. În ceea ce privește infrastructura rutieră, aceasta este o prioritate pentru noi pentru că dorim să dezvoltăm mediul de afaceri, dar am descoperit că 200 de milioane de euro sunt blocați în acest moment, sunt bani care provin de la donatori internaționali uh, destinați reparării uh, infrastructurii rutiere. În trecut, guvernanța a fost proastă, au existat cazuri de corupție și tot felul de alte impedimente, motiv pentru care banii au fost blocați. Acum trebuie să ne ocupăm să, le deblocăm, să îi deblocăm, astfel încât proiectele să devină funcționale. În acest moment, trebuie să, de acum încolo, trebuie să folosim uh, în mod inteligent, înțelept, banii care au fost deja alocați. În ceea ce privește alegerile locale, am avut alegeri uh, anticipate anul trecut în Chișinău și în câteva uh, alte localități, pentru că uh, primarii anteriori uh, își dăduseră demisia, se retrăseseră. Se va mai întâmpla acest lucru. Avem alegeri și anul acesta. Trebuiau să aibă loc în iunie, însă nu a existat o majoritate în Parlament care să decidă cu privire la data alegerilor. Uh, ei bine, ele vor avea loc acum în octombrie și am schimbat legea și am stabilit în lege când trebuie să aibă loc alegerile locale, indiferent de majoritate și de decizia Parlamentului. Așadar, acesta nu va mai fi un subiect problematic de acum încolo. Sper că cu acesta am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Președintele, wow, da, cred că ați făcut acest lucru și ați răspuns cât se poate de detaliat. Domnule prim-ministru, vă mulțumim. Vă mulțumim că ați venit și ați stat alături de noi aproape o oră și jumătate. Mulți oratori au subliniat uh, cât de bucuroși am fost să vă primim alături de noi și urez guvernului dumneavoastră de coaliție toate cele bune pentru viitor. Moldova este o națiune cu adevărat europeană și noi uh, credem în cooperarea strânsă între Uniunea Europeană și țara dumneavoastră. Mult succes! Vă mulțumesc! Thank you very much and I would like to extend an invitation. Vă mulțumesc și doresc să adresez o invitație tuturor. Veniți în vizită în Moldova, discutați cu jurnaliștii, discutați cu societatea civilă și cu uh, reprezentanții, reprezentanții mediului de afaceri, astfel încât să puteți vedea cu ochii dumneavoastră ce uh, rezultate livrează acest guvern, care sunt uh, beneficiile pe care le aduce dumneavoastră și cetățenilor săi. Mulțumesc!